Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună privind politica de coeziune, Fondul European de Solidaritate. Raportorul, raportul Andrei Cotolino, raport referitor la contribuția reamenajării urbane la creșterea economică în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene. Apoi urmează raportul Vogan privind optimizarea rolului dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune. Apoi Raportul Kolarska-Bobinska privind rolul politicii de coeziune a UE și al actorilor săi în aplicarea noii politici energetice europene. Și ultimul raport, raportul Estera Seragut, referitor la Fondul de Solidaritate ale Uniunii Europene, implementare și aplicare. Dau cuvântul pentru început raportorului domnului Cozolino pentru 4 minute. Si, raportul si pune l'obiettivo. Mulțumesc. În raportul meu um, pun în centrul preocupărilor viitoarelor politici uh, europene de coeziune uh, problemele urbane. Marile infrastructuri uh, prin care pot să fie stimulate dezvoltarea economică și locurile de muncă constituie în același timp o provocare pentru viitor, pentru că dacă ținem seama de evoluțiile demografice și de interdependențele existente în Europa, trebuie să ne gândim că există și efecte negative, noi forme ale sărăciei Uh, dar uh, orașele pot să stimuleze conviețuirea dintre diversele generații, dintre diversele uh, pături ale populației și de aceea eu cred că este nevoie de un plan european în ce privește dezvoltarea rețelelor urbane. Noi putem valorifica mijloacele financiare din fondurile structurale și de coeziune. Și eu vreau să vă spun că decisiv este că ca regiunile urbane să fie puse în valoare, orașele să fie modernizate, să ne gândim la energoeficiența clădirilor. Trebuie să dezvoltăm din acest punct de vedere programe mai ample Trebuie să um, creăm garanții pentru supraviețuirea și modernizarea nucleului urban. Există de asemenea aspecte care țin de schimbările climatice, de coexistență uh, pe plan european. Să ne gândim la regiunile uh, care um, câteodată sunt uh, lovite de cutremure și din acest punct de vedere ne interesează forme noi de uh, construcție urbană. Uh, diversele state membre și există mai multe nu au dezvoltat nici un fel de politici urbane în ultima vreme. Eu cred că nu uh, piața singură este cea care trebuie să uh, contribuie la o dezvoltare din acest punct de vedere. Există așteptări noi la nivelul tinerilor, lucruri care țin de uh, structura familială. Un alt domeniu important legat de rețelele urbane îl constituie mobilitatea persoanelor. Și din acest punct de vedere trebuie să ne gândim la politici durabile. Mă referam și la menținerea patrimoniului istoric, care de asemenea se concentrează în zonele urbane. Noi trebuie să încercăm să facem o legătură între nucleele urbane și suburbii. Îmi doresc o politică în care uh, spațiile uh, să fie valorificate corespunzător. Acestea sunt subiectele care ne-au preocupat în acest raport și în încheiere aș vrea să mai fac două observații. 5% din mijloacele disponibile ar trebui să fie valorificate pentru dezvoltarea urbană. Dar cred că este nevoie de găsirea unor fonduri suplimentare și e nevoie și de o bază juridică mai puternică în ce privește politicile urbane din Europa pentru a ne putea realiza proiectele noastre. Președinte, mulțumesc foarte mult, iar acum dau cuvântul următorului raportor, domnul Evogan, pentru patru minute. Uh, and, uh... Mulțumesc, doamna președintă și mulțumesc și Comisiei pentru că este aici uh, prezentă. Am fost uh, foarte mulțumit pentru că am avut posibilitatea să fac acest uh, raport, pentru că cred că este importantă pentru toate regiunile Uniunii Europene și în următorul cadru financiar sper să avem finanțarea potrivită pentru politica de coeziune. Însă, în afară de finanțare, avem nevoie și de legislația corectă pentru a permite crearea locurilor de muncă și a creșterii economice. Iată de ce salut aceste propuneri venite din partea Comisiei în legătură cu regulamentul, în special pentru acel cadru strategic comun pentru cinci din principalele fonduri pe care le avem. Aceasta va îmbunătăți eficiența finanțării europene, prin uh, simplificarea pentru aplicanți și un acces mai facil pentru fondurile europene. Totuși, mi se pare că atunci când a fost propus regulamentul, nu era făcut în detaliu și nu erau uh, prezentate mecanismele pentru a pune la oaltă cele cinci fonduri. Avem acum o propunere în legătură cu parteneriatul, guvernanța multinivel, codul de conduită, dezvoltarea condusă de comunitate, planuri de acțiune comună și investiții interteritoriale. Toate acestea cred că sunt idei foarte bune care trebuie salutate. Ceea ce avem nevoie este un mecanism care să permită ca aceste propuneri să funcționeze și să aducă la oaltă cele cinci fonduri. Iată de ce am făcut uh, consultări uh, variate cu mulți actori implicați uh, în domeniul în Uniunea Europeană. Am avut discuții cu actori implicați, în special în acele regiuni unde se confruntă zi de zi cu fondurile structurale și am văzut ce au nevoie pentru a le ușura accesul la fondurile europene pe viitor. A fost foarte util am reușit să explorăm câteva dintre mecanismele necesare pentru ca fondurile să fie mai accesibile la nivel local și regional. Și un exemplu foarte bun a fost cel din țara Galilor, pe care am să vi-l dau astăzi drept exemplu. Intenția acolo este de a avea un portal unic în care să avem uh, o, o singură aplicație, un proces de plată și de monitorizare unic, deci un birou unic pentru cei care gestionează fondurile și pentru aplicanți. Un alt exemplu a fost cel al țărilor de jos, unde fondurile pentru multe din programele noastre au fost uh, gestionate de autoritățile locale care au putut crea pachete de fonduri europene pentru finanțarea diverselor proiecte la nivel local. Un al treilea exemplu bun este cel din Greater Manchester, în Regatul Unit, unde s-a propus un uh, model de IT pentru uh, finanțarea uh, prin fonduri europene și din surse externe. Proiecte de infrastructură, de exemplu, utilizând de asemenea Fondul Social European și alte fonduri pentru acest proiect. Aceasta a fost o propunere uh, pentru anul 2014. Avem și alte exemple bune din regiuni diverse în Uniunea Europeană și cred că ceea ce ar trebui să facem este să uh, vedem care sunt bunele practici, să le punem la oaltă, să facem un schimb de bune practici la nivel european. Domnule comisar, sper să țineți cont de această idee în cadrul acestui raport uh, din proprie inițiativă, să găsim noi modalități uh, și noi inițiative pentru a pune la oaltă toate aceste idei bune, pentru a permite autorităților locale și regionale să pună cap la cap aceste fonduri pentru finanțarea proiectelor majore de viitor. Aceasta este modalitatea cea mai bună de a utiliza fondurile, de a ne asigura că vom îndeplini obiectivele strategiei Europa 2020 și pentru a îmbunătăți prosperitatea economică în toate regiunile europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum dau cuvântul doamnei Kolarska-Bobinska pentru patru minute. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. În prezent ne avem o mare o șansă de a obține sinergii între politicile regionale și politicile energetice. Aceasta este o șansă simultană de a atinge obiectivele ambelor politici și de a le optimiza. Comisia Europeană a alocat resurse semnificative în uh, fondul de dezvoltare regională politicilor energetice. Și acum este important să implementăm și să utilizăm bine aceste resurse. De aceea, raportul specifică cu claritate că proiectele energetice finanțate prin uh, fondul de coeziune ar trebui, în primul rând, să ofere sprijin pentru dezvoltarea regională, pentru crearea de locuri de muncă și să ajute la atenuarea diferențelor între regiuni. Prin îmbunătățirea furnizării de energie se va oferi un ajutor regiunilor care trebuie să recupereze în acest domeniu, mai ales dacă este vorba de investiții în uh, surse energetice descentralizate. Raportul specifică cu claritate că obiectivele cheie ale politicilor regionale și energetice ar trebui să includă investițiile în sursele energetice descentralizate, dar și eficiența energetică și extinderea infrastructurii energetice. Vorbim despre surse de energie, însă acordăm mai puțină atenție distribuției, modului în care se transmite uh, energia de la uh, sursa de producție la consumator. Este foarte important ca această infrastructură energetică să fie dezvoltată în continuare. Regiunile europene sunt diferite, iar o abordare unilaterală nu ar fi potrivită. Există regiuni care doresc să investească în uh, reabilitarea termică a clădirilor și în eficiența energetică. Altele se confruntă cu neajunsuri în distribuția energiei și doresc să investească pe această direcție. Toate aceste obiective au în comun un lucru, și anume că toate sunt obiective europene, Ținând cont de uh, diferențele de dezvoltare ale regiunilor din Europa, raportul spune că autoritățile regionale ar trebui să aibă aici un cuvânt de spus, mai ales atunci când au loc discuții între Comisia Europeană și statele membre. Regiunile trebuie, acestora trebuie să li se permită să-și aleagă proiectele în care doresc să investească, pentru că ele știu cel mai bine și pot evalua cel mai bine cât trebuie investit și unde. Ultimul lucru pe care îl dorim este ca finanțarea să fie risipită. Nu este o chestiune de cheltuire a banilor, ci de uh, cheltuire eficientă a banilor. Dacă este o regiune care și-a modernizat deja școlile, iar proiectul Comisiei prevede modernizarea școlilor, atunci trebuie să ne asigurăm că regiunea care a făcut deja acest lucru și și-a făcut temele nu va fi pedepsită pentru faptul că a fost mai rapidă decât altele într-un anumit domeniu. În următorul cadru financiar multianual vor fi alocați mai mulți bani pentru sectorul energetic, însă politica de coeziune nu ar trebui să fie defavorizată atunci când uh, se, doresc, uh, se dorește a se implementa un anumit proiect. Politica de coeziune nu este un substitut pentru o finanțare uh, alocată mai bine. Dorim să stabilim acest lucru cu claritate. Politica de coeziune trebuie să existe, ea trebuie să își atingă obiectivele, poate interacționa cu alte politici, însă toate trebuie să aibă propriile surse de finanțare. Mulțumesc și acum uh, dau cuvântul doamnei Estara Sferagut pentru 4 minute. Mulțumesc, doamna președintă. În anul 2002 a fost creat Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a face față dezastrelor naturale grave care au afectat state membre și, de asemenea, țările care se aflau în uh, procesul de aderare. Nu exista până la acel moment niciun alt instrument de acest gen pentru a face intervenții în uh, situații de catastrofe naturale. Acest instrument a făcut ca principiul solidarității în Uniunea Europeană să fie un principiu care să devină realitate și în același timp, în acești 10 ani, am putut vedea, uh, pe măsură ce am căpătat experiență, și care erau problemele acestui fond. Am văzut că în cadrul dezastrelor naturale uh, grave, cele uh, care depășesc pragul de intervenție pentru țara afectată, fondul a funcționat foarte bine. Însă, în ceea ce privește în catastrofele regionale, acelea care uh, afectează condițiile într-o regiune determinată și care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor săi, care are consecințe grave și durabile, am văzut că în aceste cazuri s-au făcut multe cereri, am primit multe cereri din partea regiunilor, dar multe dintre ele n-au fost acceptate. Peste 60% din cererile care au fost prezentate în legătură cu astfel de catastrofe naturale definiția în cadrul fondului era foarte uh, neclară, cu indicatori uh, superficial. Au existat foarte multe speranțe din partea acestor regiuni care au prezentat cereri și aceste uh, speranțe au fost uh, frustrate. Iată de ce, la momentul redactării acestui raport, ar trebui să corectăm această lipsă de precizie, această lipsă de claritate în definiția acestor uh, catastrofe naturale. În ultimii 10 ani am văzut, de asemenea, că acest fond ar trebui să fie mai agil, mai rapid, pentru că din momentul în care apare o catastrofă naturală până în momentul în care se face plata, trec în jur de 9-12 luni, perioadă care este destul de complicată pentru regiunea afectată. Așa că avem nevoie de o simplificare a procedurilor, de o procedură mai rapidă și, de asemenea, acordarea de avansuri. Am văzut uh, că în cazul catastrofelor cu evoluție lentă, de exemplu secete, termenul de 10 săptămâni pentru a prezenta rezultate comisiei nu poate fi acceptabil. De aceea am cerut ca pentru astfel de cazuri fondul să fie mai flexibil. În concluzie, am cerut o um, modificare a acestui regulament fără a modifica în niciun fel aspectele financiare, cheltuielile și criteriile de eligibilitate Vă reamintiți că s-a făcut o altă propunere în anul 2005 care n-a fost acceptată la Consiliu, tocmai pentru că în acea propunere se modifica nivelul de cheltuieli. Consiliul n-a acceptat aceasta și în afară um, de asta se vorbea și de alte uh, catastrofe în afară de catastrofele naturale. De data aceasta, tocmai pentru ca și Consiliul și Comisia să dea un de verde, n-am atins în niciun fel aceste concepte, deci nici bugetul, nici criteriile de eligibilitate. În cazul regiunilor am propus criterii cum ar fi, de exemplu, PIB-ul cu un uh, prag adaptat uh, regiunii care dorește să prezinte o astfel de intervenție. Pentru a simplifica intervenția, am cerut, de exemplu, evoluții speciale pentru că uh, Comisia cerea uh, o justificare uh, separată, acum se va face un singur act de justificare a plăților realizate. Deci, cu aceleași resurse, dorim să fim mai eficienți, mai agili și mai transparenți. Vă mulțumesc! Grazie, la parola al comis- Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului comisar Han. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimate doamne, stimați domni, doresc să mulțumesc raportorilor în numele întregii comisii pentru aceste rapoarte. Având în vedere că în clipa de față există negocieri între Consiliu și Parlament, aceste rapoarte constituie o contribuție foarte importantă pentru a face față provocărilor legate de spațiile eh, teritoriale, de politicile de urbanizare, de eh, aspectele inclusiv sociale. Este este un semnal din partea Parlamentului această preocupare și uh, mă bucur că acum Comisia și Parlamentul sunt uh, de aceeași parte a baricadei în ce privește aspectele teritoriale pentru noua politică regională. Domnul Cozzolino insistă asupra importanței centrale a spațiilor urbane, dar și a suburbiilor pentru transpunerea în practică a strategiei noastre în cadrul Europa 2020 eh, și a obiectivelor noastre de creștere economică. Și vorbind despre standardele novatoare ale Europei. Orașele joacă un rol important în acest domeniu, deci trebuie să ne concentrăm asupra lor. În ce privește și strategia de guvernanță multinivel, trebuie să ținem seama că guvernele Trebuie să susțină și dezvoltarea regională, dar să colaboreze și cu ONG-urile în politicile de planificare pe um, bază cât mai largă. Toți cei uh, care sunt afectați trebuie să fie și implicați. Deci, cel puțin 5% din uh, fondurile europene uh, uh, regionale trebuie să fie stimulate pentru proiectele care vin de partea regiunilor. Este vorba despre inițiativele teritoriale integrate care să fie finanțate. Bineînțeles că și alte fonduri din cadrul FEDER uh, trebuie să fie folosite. În mai multe din rapoartele menționate se insistă asupra necesității unui cadru strategic comun. Acordurile de parteneriat vor juca un rol important pentru că vor putea să facă față unor provocări complexe la nivel regional. De pildă, în cadrul instrumentelor de dezvoltare locală. Trebuie să existe o reacție flexibilă la provocări, iar pentru noile instrumente, domnul Vaughan solicită clarificări din partea Comisiei și pot să îi dau asigurări că direcția mea generală lucrează în acest sens pentru a pune la dispoziția administrației din statele membre Uh, un cadru adecvat. Iar în perioada următoare ne vom gândi la construcția unor noi capacități administrative, pentru că avem o responsabilitate comună cu statele membre pentru ca mijloacele financiare să fie utilizate astfel încât ele să servească creșterea și ocuparea forței de muncă. Iar în raportul doamnei Kolarska-Bobinska, de asemenea, găsim idei uh, utile în ce privește politica de coeziune, inclusiv în domeniul politicii energetice europene. Și aici este nevoie de uh, soluții adecvate pentru provocările specifice strategice din diversele regiuni uh, în domeniul utilizării eficiente a energiei și a utilizării surselor regenerabile de energie. Iar în ce privește fondul de solidaritate, 23 de state membre și state candidate au putut beneficia în cazul a 49 de catastrofe de fondurile care au fost uh, puse la dispoziție din partea Uniunii Europene, 3,1 miliarde de euro. Europa uh, a creat un asemenea instrument, dar eu sunt convins că acest instrument poate fi folosit și mai eficient. Mulțumesc doamnei Estaras pentru uh, raportul său, care este legat și de reformarea Fondului European de Solidaritate. În viitorul apropiat vom veni cu o propunere legislativă și mizăm încă de pe acum pe sprijinul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc încă o dată pentru activitatea desfășurată, pentru preocuparea dumneavoastră în ce privește cooperarea în domeniul dezvoltării economice și creșterii, în domeniul dezvoltării regiunilor noastre. În acest sens trebuie trebuie să existe un sprijin optim, trebuie să existe o coerență între politicile noastre, astfel încât, cum spuneam, cei afectați să fie cei implicați, să se țină seama de uh, contextul local specific. Mizez pe sprijinul Parlamentului European, pe dumneavoastră ca parteneri puternici în uh, negocierile care sunt în curs. Vă mulțumesc foarte mult! Președinta, mulțumesc, domnule comisar. Și dau cuvântul acum doamnei Ismenova pentru un minut din partea Comisiei de Ocupare a Forței de Muncă. Comisar. domnule președinte, domnule comisar, coeziunea teritorială reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene de la asemnarea Tratatului de la Lisabona. Iar pentru noi este nevoie de o strategie bună, astfel încât să atingem obiectivele uh, Europa 2020. Cadrul strategic comun va fi folosit pentru a implementa mai bine fondurile. Dezvoltarea locală, investițiile integrate teritoriale vor uh, contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Abordarea de jos în sus ar trebui să fie aplicată în mod activ. Participarea tuturor actorilor implicați este importantă pentru, pentru dezvoltarea locală, astfel încât implementarea să fie cu succes. Capacitatea administrativă ar trebui îmbunătățită, iar uh, povara administrativă ar trebui să fie uh, redusă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea ITRE, domnul Enciu, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte

în primul rând, din partea PPE-ului, doamna Mazzoni, două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Și doresc să mulțumesc raportorilor pentru activitatea desfășurată. Obiectul rapoartelor în cadrul acestei dezbateri comune este uh, acela de a introduce o dimensiune socială mai pronunțată în politicile regionale. Domnul comisar Han a făcut o foarte bună sinteză din acest punct de vedere a rapoartelor și pe bună dreptate a spus că este nevoie de eforturi coordonate. Domnul Coțolino dorește ca dezvoltarea urbană să fie plasată în centrul politicii de eh, dezvoltare regională, dar ținându-se seama și de suburbii, de toate regiunile eh, din eh, jurul unuia oraș. Doar în felul acesta orașul poate deveni forța motrice a unei dezvoltări. Bineînțeles că este nevoie de investiții um, ecologice în ce privește modernizarea orașelor și este nevoie de uh, utilizarea instrumentelor din Fondul European de Solidaritate într-o manieră adecvată. Iar în ultimul raport se spune că acest fond de solidaritate trebuie să fie utilizat într-o manieră mai flexibilă decât a fost cazul în trecut. Iar uh, în legătură cu raportoarea din umbră pentru raportul Cozzolino, am urmărit în mod uh, special obiectivele uh, vizate în acest raport. Am căzut de acord cu raport ajutorul ca regiunile urbane să beneficieze de o atenție deosebită. Este important ca obiectivele agendei urbane să fie analizate în contextul uh, strategiei Europa 20, 2020. Deci, uh, acei 5% din fonduri trebuie să fie uh, limita minimală, nu maximală de investiție pentru dezvoltarea urbană. Este nevoie de o planificare urbană participativă, nu doar în pregătirea utilizării fondurilor, dar și pentru decizii. Mulțumesc din partea grupului SCD, doamna Creel, pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Politica de coeziune reprezintă un domeniu foarte larg. Acest lucru ne arată și dezbaterea de aici. Vorbim despre dezvoltare urbană, contribuția orașelor la economie până la dezvoltare teritorială, cooperare teritorială. Vorbim despre politică energetică și contribuția politicii energetice la politica de coeziune și despre Fondul European de Solidaritate. Și aș putea cu ușurință să mai prezint și alte domenii care țin de acest sector foarte mare. Ceea ce este o imagine cât se poate de bună, însă trebuie să fim și atenți pentru că este foarte important ca noi să ne stabilim niște obiective clare în ceea ce privește politica de coeziune, iar mijloacele financiare trebuie să fie concentrate și alocate țintit pe aceste obiective. Nu trebuie să finanțăm pe principiul uh, stropitorii, ci trebuie să alocăm banii cât se poate de țintit. Și formularea noastră trebuie să fie foarte clară. Cred că politica nouă de coeziune trebuie să țină cont și de un sector suplimentar, și anume uh, munca noastră uh, și contribuția noastră la politica de coeziune. Trebuie să facem lucruri bune astfel încât politica de coeziune să fie acceptată cu mai multă ușurință. Vom reuși acest lucru dacă luăm în serios principiul parteneriatului uh, dacă includem în pregătirea programelor operaționale regiunile și partenerii de la nivel regional. În felul acesta, proiectele vor fi acceptate mai ușor și lucrurile vor funcționa mai bine. Un alt punct important este faptul că politicile europene trebuie coordonate mai bine între ele în cadrul politicii de coeziune, dar și cu alte politici și, ultimul punct, nu ne ajută cu nimic

Mulțumesc după inundațiile din 2002 ne-am pus problema creării unui asemenea fond și eh, pe atunci ne-am gândit că asemenea fenomene se vor repeta. După aceea a existat o întreagă o blocadă în ce privește la nivelul Consiliului în legătură cu acest fond. Eu cred că acum utilizarea fondului trebuie să fie îmbunătățită pentru că există tot mai multe situații de catastrofe naturale în Europa. Din 1980 până până în 2011 pagubele care au fost produse în Europa de către fenomene climatice uh, extreme a depășit 45 uh, de miliarde de euro, ceea ce este o sumă uriașă, iar asiguratorii au acoperit doar o foarte mică parte a pagubelor acestea care erau catastrofale. Este nevoie de stimularea unei coeziuni sociale eficiente, mai ales în zonele eh, care eh, au cunoscut catastrofe naturale, dar și prevenirea unor asemenea catastrofe trebuie să fie eh, îmbunătățită. Sigur, eh, situația ideală este prevenirea ecologică și economică. Este nevoie însă de proceduri mai clare, pentru că foarte multe eh, solicitări de accesare a acestui eh, fond sunt refuzate. Noi trebuie să reducem și condițiile birocratice de accesare. Statele membre trebuie să colaboreze și cu regiunile. Mulțumesc foarte mult! Președinta, mulțumesc, iar din partea grupului ECR, domnul Vlasac, pentru 3 minute. Vážené dámy a pánové, každému je jasné... Doamnelor și domnilor, toată lumea știe că subiectul pe care îl discutăm astăzi este strâns legat de discuția despre politica de coeziune și despre cadrul financiar multianual pentru următoarea perioadă de programare. Deci, toată lumea ar trebui să aibă de beneficiat. Pentru că dacă nu discutăm decât despre mici segmente, e ca și cum nu am fi făcut nimic. Cel mai bine este să putem să avem în țările noastre programe adecvate și cadre de punere în aplicare pentru că aceste fonduri disponibile să fie chiar folosite în următoarea perioadă de programare. Deocamdată am putut să ne dăm seama de faptul că uh, orașele, regiunile ar trebui să joace un rol mult mai important pe viitor. Pentru că toată lumea știe că doar orașele care au capacitate suficientă și pot să se bucure de succes pentru că pot să-și gestioneze bine fondurile. Și de aceea noi trebuie să încercăm să informăm mai bine uh, comunitățile, să le spunem care sunt posibilitățile pe care le oferă noua legislație și să le implicăm mai mult. De aceea aș vrea să rog Comisia să facă eforturi de comunicare și să ne țină și pe noi la curent în ce privește gradul de implicare al orașelor. Și aș vrea să îi rog pe uh, reprezentanții comisiei să ne dea garanții că îi vor invita pe reprezentanții uh, regiunilor și a orașelor la Uh, negocieri. Pentru că avem multe regiuni care sunt uh, eficiente, dar să nu dăm uitării nici zonele rurale, deoarece acestea chiar dacă nu uh, beneficiază direct de fondurile structurale, pot să beneficieze de fondurile de dezvoltare rurală. Și există diferite condiții, ca de exemplu Uh, TVA-ul care poate să nu să fie rambursat, dar uneori există și incoerențe de la un fond la altul, de la un program la altul. Și de asemenea ar fi bine dacă ar exista un punct de contact unic, mai ales pentru micile orașe, pentru micile municipalități care să poată să furnizeze informații despre toate aceste uh, programe. Și ar trebui să existe și o procedură uniformă pentru uh, plăți, de exemplu, pentru ca totul să fie simplificat cât mai mult cu putință și Comisia ar trebui să motiveze statele membre astfel încât sistemul de accesare al acestor fonduri să fie cât mai simplu cu putință. În plus, trebuie să accelerăm toate aceste demersuri, pentru că următoarea perioadă de programare va începe în curând, dar probabil că vor exista și întârzieri. Dar haideți să nu uh, suprapunem întârziere peste întârziere, să nu se întâmple așa ca în 2007. Eu cred că trebuie să facem toate eforturile pe care uh, le putem. Mulțumesc! Acum, în numele grupului FED, domnul Pașca. minute. Două minute. Mulțumesc, președinte. Stimate domnule comisar, la început aș vrea să vă exprim să aprecierea pentru faptul că după foarte îndelungi discuții cu privire la susținerea regiunilor, zonelor urbane și a zonelor puin populate, în sfârșit îi îndreaptă atenia către dezvoltarea orașelor care, au cel mai mare potențial de ocupare a locurilor de muncă, de producție și de creștere economică. Orașele noastre în trecut au fost create ca centre industriale sau comerciale și dinamica tehnologică și a societății este um, în continuă schimbare și, în același timp, cerințele populației cu privire la funcționalitatea orașelor și aglomerărilor urbane cresc. De aceea este necesar să punem uh, niște fundamente corecte pentru redezvoltarea zonelor urbane, acolo unde este necesar, pentru a îndeplini cerințele și nevoile populației, ceea ce înseamnă conversie a clădirilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice, îmbunătățirea sistemelor de transport, uh, investiții în eliminarea poluării și a zgomotului din orașe politicile de susținere care vizează orașele trebuie să fie aplicate corect și atunci 80% din populația Uniunii Europene va beneficia de ele. De aceea, acest subiect trebuie luat în serios. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului GUE urmează domnul Omarji, un minut. Le micro marche, oui. Madame... Funcționează microfonul? Da. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, în calitate de membru al echipei de negociere al Parlamentului în legătură cu recuperarea um, fondurilor, uh, aștept ca așteptările noastre exprimate în aceste rapoarte să aibă un ecou. Trebuie să recunoaștem însă că nu e întotdeauna ușor să obținem sprijinul statelor membre pentru ca politica regională să facă un adevărat salt calitativ. Dar, în cadrul acestei negocieri, Parlamentul European este unit și determinat. Dar e adevărat că avem în față obstacole majore. V-am spus deja, domnule comisar, cât de îngrijorat sunt în legătură cu viitorul cadru financiar plurianual. Pentru prima dată în istoria construcției europene, bugetul pentru politica de coeziune riscă să scadă și cred că trebuie să fim conștienți de uh, consecințele sale acestei scăderi asupra politicii regionale. Mulțumesc! Scritilor. Mulțumesc pentru neafiliați. Are cuvântul domnul sau doamna Stadler. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Doamnă președinte, domnule comisar, eu cred că toate cele patru rapoarte care au fost foarte controversate în uh, comisie și pe care le-am susținut exprimă faptul că e nevoie de a politicii de coeziune și trebuie să-i mulțumim domnului comisar pentru faptul că uh, își asumă această sarcină de adaptare. Colegii noștri au spus foarte clar, colegii raportori au spus că până acum fondurile au fost împărțite mult prea um, puțin țintit și este nevoie de o reorganizare a acestora. Ele trebuie să fie utilizate mai eficient pentru că trebuie să combatem uh, și șomajul prin acestea și um, politica de coeziune este menită în acest sens. Raportul Coțolino propune pentru prima dată uh, ca uh, să se utilizeze o teorie a zonelor centrale, a mm, orașelor centrale sau a municipiilor, a aglomerărilor urbane. Întrebarea este dacă este suficient să se utilizeze doar 5% din FEDER pentru astfel de uh, măsuri. Eu mă îndoiesc și cred că pe viitor va fi nevoie de mai multe resurse financiare, însă cred că este foarte bine ca acum să începem cu noile instrumente și apoi să vedem cum evoluează lucrurile și să ne adaptăm uh, din mers. În orice caz, e clar că nu este ultima adaptare cu privire la aglomerările urbane. Și, domnule președinte, domnule președinte, la punctul 10 în raportul în limba germană, uh, la raportul Coțolino, există o greșeală și se spune că uh, măsura nu este uh, combaterea eficienței energetice, ci sigur consolidarea eficienței energetice. Mulțumesc! ora la parola Mulțumesc! Dau acum cuvântul celorlalți oratori. Începem cu doamna Lukacevska. Două minute. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Polityka spójności... Vă mulțumesc, doamna președinte. Politica de coeziune este instrumentul cel mai important uh, care are o influență asupra echilibrului dintre diferitele regiuni și are un impact asupra dezvoltării. Datorită politicii de coeziune sperăm să reușim să ieșim din recesiunea economică. Și atunci trebuie ca această politică să fie suficient de flexibilă ca să ținem cont de diferențele dintre teritorii și regiuni, dar de asemenea este important să existe fonduri noi, pentru că dacă finanțările nu sunt adecvate, atunci nici obiectivele nu pot să fie atinse. Eu am fost uh, raportor din umbră și am insistat tot timpul asupra faptului că pentru a uh, incita regiunile să folosească fondurile europene, atunci trebuie să simplificăm procedurile și să reducem povara administrativă. Totul trebuie să fie mai clar și mai transparent pentru ca fondurile să fie folosite într-un procent cât mai mare. Apoi am spus că trebuie ca cetățenii să fie implicați într-o mai largă măsură, mai ales uh, atunci când uh, e vorba despre proiecte care îi privesc direct, uh, proiecte de dezvoltare locală. Numai astfel, aceste instrumente vor uh, deveni adevărate motoare de creștere economică pentru regiunile noastre. Și este momentul oportun să discutăm despre acele acțiuni care ne vor permite să avem noi moduri de colaborare locală, să avem mai multă stabilitate și un cadru mai armonios la nivel local. Lansez un apel așadar un apel către președinția irlandeză astfel încât să facă eforturi pentru a salvgarda fondurile destinate politice de coeziune. Toate zonele urbane sau rurale au uh, aturi și aceste aturi ar trebui să fie evidențiate. Toată lumea ar trebui să-și aducă contribuția la creștere și toate avantajele regiunilor ar trebui să fie exploatate la maxim, în sensul bun al cuvântului. De asemenea, trebuie să mm, folosim cât mai bine cu putință toată experiența de care beneficiem. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Olejniciac pentru minut și jumătate. Mulțumesc, președinte. Am dori să subliniem câteva aspecte majore. În cadrul politicii de coeziune luptăm împotriva sărăciei, inclusiv împotriva sărăciei energetice. Și măsuri bune din politica de coeziune pot fi aplicate aici. Fiecare cetățean european trebuie să aibă dreptul la energie la energie la un preț bun. Nu trebuie să renunțăm la obiectivele ambițioase ale politicii de luptă împotriva schimbărilor climatice. Avem nevoie de noi soluții, dar și de noi investiții în energiile regenerabile, pentru că e vorba de viitorul energiei în Europa și care stă la baza competitivității noastre. În același timp, trebuie îmbunătățită eficiența energetică, dar aceste două obiective nu trebuie um, să se bată cap în cap. Politica de coeziune trebuie să fie una inclusivă, care să se adapteze nevoilor tuturor regiunilor. Sprijinim generarea de energie la nivel local, dar nu dorim <coughs> nici reducerea finanțării pentru, energie, pentru companiile mari care produc energie din uh, surse regenerabile, pentru că avem mare nevoie de ele în momentul de față. Dorim de asemenea să promovăm biogazele sau gazul natural, care încă sunt surse de energie în zonele cele mai sărace, zone rurale. Deci, politica energetică trebuie să fie una completă cu o serie întreagă de soluții folosite. Mulțumesc! Onorevole are cuvântul acum domnul sau doamna Maner. Un minut. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. În primul rând, vă mulțumesc pentru aceste rapoarte excelente. S-a spus deja de mai multe ori că politica de coeziune, așa cum răiese din această dezbatere, politica de coeziune este o politică care are multe obiective și este foarte important să avem un cadru de finanțare pe viitor care să fie asigurat, pentru că politica energetică este foarte importantă în momentul de față și de aceea uh, trebuie să poată fi finanțate din fondul de coeziune mult mai multe proiecte de energie, pentru că acestea creează locuri de muncă, acestea, acestea creează creșterea și în zonele periferice. Cooperarea teritorială are de asemenea un rol foarte important în politica de coeziune, pentru că în cadrul acesteia se po poate face schimb de bune practici între uh, regiuni. Cooperarea regională mă îngrijorează foarte mult uh, pentru că văd direcția pe care o propune Consiliul. Mi se pare că merg în direcția reducerii uh, fondurilor pentru acest pachet. Și de asemenea, uh, propunerea de coeziune mă îngrijorează puțin um, cred că poziția Parlamentului este foarte, uh, cu foarte mult înaintea Consiliului și sper ca Comisia să exercite puțin mai multă presiune asupra Consiliului în acest sens. Mulțumesc, doamna Miranda, un minut. Obrigada, președinte. Como relator în sombra de energetică... Vă mulțumesc, doamnă președinte. În calitatea mea de raportor din umbră în ce privește politica energetică, consider că aceasta din urmă trebuie să contribuie la eficacitate, sustenabilitate în Europa. Din acest motiv, politica energetică trebuie să fie în deplină conformitate cu politica de coeziune. Există multe diferențe pe teritoriul Uniunii Europene. În țara mea avem un excedent de energie și o exportăm. Dar, până la urmă, pentru energia pe care o consumăm, plătim mai mult decât în alte țări din Europa și asemenea dezechilibre trebuie corectate, pentru că deseori Există proiecte de mare avergură de producere de energie din surse regenerabile. Această energie este exportată, dar consumatorii din țara respectivă nu beneficiază de faptul că există un surplus de energie. Ar trebui ca energia să fie vândută la prețuri corecte, nu disproporționate. Credem că punctul 12 din raport nu este foarte clar ce anume se înțelege prin aceste fonduri de energie contractuală? Gazul de șist face parte din această categorie? Mulțumesc acum are cuvântul domnul Nicholson, un minut și jumătate. <clears throat> Thank you very... Mulțumesc, doamnă președinte. Încep prin a mulțumi raportorilor și tuturor celor care au făcut parte din echipa de negociere pentru acest pachet privind politica de coeziune care probabil nu se va aplica până în 2013, poate chiar 2014, dar oricum trebuie să ne pregătim. Sper că o nouă categorie de regiuni în tranziție în care să intre și Irlanda de Nord va continua să fie sprijinită de Parlament. Această categorie ar avea un rol foarte deosebit de important dincolo de finanțarea pentru procesul de pace în Irlanda de Nord, care a fost vitală în ultimii ani. Continuarea finanțării din Fondul pentru Pace este esențială pentru viitorul Irlandei de Nord și mulțumesc negociatorilor Parlamentului pentru faptul că au propus un nou, um, o nouă finanțare pentru programul de pace și au obținut un acord cu Consiliul în acest sens. Însă sunt încă îngrijorat, mă întreb dacă vor fi disponibile fonduri, din ce sursă vor veni și domnule comisar, trebuie să existe finanțare suplimentară ca în trecut. Nu banii nu trebuie să vină de la Interreg sau de la alte fonduri excelente pe care le avem și care funcționează transfrontalier. Trebuie, într-adevăr, să stabilim priorități. Într-adevăr, bugetul ă, trebuie să se ajungă la un acord privind bugetul, dar noi aici, la Parlament, trebuie să stabilim priorități, așa cum trebuie să se întâmple și în regiuni. Mulțumesc foarte mult! Onorevole Bizotto. Are cuvântul doamna Bizotto, două minute. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vorbesc despre Fondul de Solidaritate, fondul care a fost des folosit de către țara mea. Uh, mi-aduc aminte ce s-a întâmplat în regiunea Umbria, dar și mai recenta tragedie din regiunea Emilia-Romania a fost folosit și pentru regiunea mea, uh, uh, Veneto, în urma inundațiilor. Știu foarte bine că acest fond este foarte important, dar știu și care sunt limitele sale. E vorba mai întâi despre momentul în care ajung ajutoarele. Dacă ele vin prea târziu, ele sunt aproape inutile. Atunci trebuie neapărat ca aceste ajutoare să fie acordate cât mai repede cu putință, să se țină cont de situațiile de urgență. E o chestiune de bun simț. Cetățenii nu pot să aștepte intervenția Europei mai mult de un an de zile, așa cum s-a întâmplat în urma inundațiilor din regiunea Veneto și asta din cauza birocrației de la Bruxelles. Nu pun sub semnul întrebare rolul Fondului de Solidaritate, însă cer cu tărie, așa cum fac de 2 ani de zile, să fie regândit regulamentul care stă la baza funcționării acestui fond. Ar trebui să rescriem regulile solidarității europene. Ar trebui să existe uh, posibilitatea plății anticipate uh, din valoarea daunelor. Uh, Uh, care au fost uh, evaluate. Pentru că nu ar trebui să existe discriminare și nu ar trebui ca victimele să fie penalizate. Iar plafonul minim care declanșează activarea fondului ar trebui să fie scăzut. Pentru că ne așteptăm ca în următoarele decenii în regiunea uh, Mării Mediterane să existe mai multe inundații și atunci vom avea foarte mulți cetățeni afectați. Dar dacă ei sunt uh, afectați de catastrofe naturale și trebuie să aștepte atât de mult timp să primească ajutor, acest lucru nu este sustenabil. Eu cred că Europa trebuie să investească mai mult în campanii de prevenire pentru a evita acele tragedii care pot și trebuie să fie evitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ernst pentru un minut avem nevoie acum de o consolidare clară a dimensiunii urbane, pentru că orașele sunt punctele focale pentru transformarea demografică și pentru toate inegalitățile sociale. Și nu trebuie să rămânem doar la vorbe, ci trebuie într-adevăr să ne asumăm această provocare a zilelor noastre, pe care trebuie să o finanțăm în mod corespunzător. Și aici mă îngrijorează foarte tare um, decalajele pe care le văd în discuțiile în momentul de față cu privire la cadrul financiar multianual. De exemplu, nimeni nu știe până la urmă care va fi rezultatul. Orașele, de asemenea, au, sunt în, înconjurate de zone unde locuiesc mulți oameni și foarte mulți oameni migrează din zonele rurale în zonele urbane. În același timp sunt mari inegalități Uh, în zonele suburbane, în uh, Roma, de exemplu, uh, populația Roma este presată tot timpul către marginea orașelor. De, aceea, de aceea, construirea de locuințe sociale, mobilitatea pentru toată lumea sunt toate lucruri foarte importante în momentul de față și de aceea nu e voie să se facă reduceri în politica de coeziune. Mulțumesc, domnul Mölzer. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte important în uh, orele grele din urma crizei să ne fixăm niște obiective de viitor foarte bune. Și, într-adevăr, vedem uh, rezultatele uh, uh, bule imobiliare care a explodat și în Spania și vedem că e nevoie de investiții europene pentru creșterea eficienței energetice. Uh, mi se pare că durata de amortizare de 50 de ani pentru investiții trece uh, de, cu mult peste durata de viață a oricărui uh, produs. Nu mi se pare că este un termen potrivit. Eu cred că e nevoie de niște condiții cadru care să fie foarte bine fixate și foarte bine țintite pentru a obține anumite rezultate. Trebuie să obținem o mai bună calitate, e nevoie de rezultate cuantificabile pentru a putea, pentru ca această politică să poată să dea într-adevăr um, rezultatele pe care le dorim. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Van Nistelrooy, dom- două minute. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimate domnule comisar, această dezbatere plenară nu face decât uh, să continue dezbaterea din trecut cu statele membre. Cu sprijinul Comisiei, care a fost întotdeauna același, raportul pentru energie, pentru teritoriu, Politicile de investiții trebuie coordonate. Fie că e vorba de Fondul European de Solidaritate pentru ajutor în caz de, de dezastre naturale. Acum avem uh, contracte de parteneriat la nivel național care permit statelor membre să investească în cunoștință, în inovare, într-o Europa um, mai ecologică și să creeze locuri de muncă. Această specializare inteligentă, se poate numi, poate să fie calea de viitor și trebuie să existe o legătură între administrațiile, între autoritățile de la diferite niveluri. Și dacă facem acest lucru, uh, Europa probabil va ieși, din, va ieși din criză. Din păcate, până acum s-au duplicat prea mult inițiativele. Trebuie să ne organizăm mai bine. Doamnelor și domnilor, într-o astfel de discuție, de dezbatere trebuie să aducem dezbaterea la cel mai înalt nivel. În contactele mele cu statele membre am observat că idei bune există, dar există prea puține contacte cu universitățile, centrele de cercetare din teritoriu. Așa că, în 2013, haideți să facem din nou legătura cu cetățenii, să le spunem. Bugetul pentru investiții și din fondul de coeziune este cel pe care um, care este pentru noi prioritatea. De aceea fac apel la domnul comisar uh, să creeze un plan de comunicare înainte de vacanța de vară, mai mult decât de obicei. Dorim mai multe eforturi pentru că nu se fac suficiente lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Stavrakakis, un minut și jumătate, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte! domnule comisar, dragi colegi. Dați-mi voie să încep prin a felicita raportorul pe tema Fondului de Solidaritate. Și, la rândul meu, vreau să mă alătur acelor voci care au afirmat cu tărie că acest fond este un instrument indispensabil pentru dezvoltarea viitoare a Europei de nenumărate ori am avut acces la acest fond pentru a ajuta statele membre care au fost afectate de o catastrofă naturală și din cauza greutăților, întârzierilor de natură administrativă, se ajunge la aceste situații neacceptabile unde banii ajung foarte târziu. Regulile de folosire a acestui fond ar trebui să fie mai flexibile, el ar trebui să fie mobilizat mai repede ca să facem față consecințelor uh, acestor catastrofe care afectează uh, statele membre și pentru a ne manifesta solidaritatea care ne este atât de dragă în Europa. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Fandale, în un minut. Voorzitter, dank u wel. Helaas is het zo dat er eh, regelmatig... Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, discutăm în mod periodic despre aceste rapoarte cu privire la o utilizare mai eficientă a fondurilor de coeziune. Uh, nu de mult, 150 de milioane pentru mici întreprinderi din Polonia au ajuns în mâinile multinaționalelor. În Polonia, am fixat uh, bariere de-a lungul a uh, mii de kilometri de autostradă când nu locuiește nimeni în zonele respective uh, care ar putea fi deranjat de zgomot. Este ciudat cum foarte mulți bani pot fi cheltuiți uh, într-un mod uh, absolut absurd. Astfel nu vom apropia Europa de cetățeni. În schimb, ar trebui să utilizăm subvențiile din aceste fonduri pentru regiunile cele mai sărace din Europa. Banii trebuie să fie cheltuiți în zonele locale, în um, zonele rurale, în sate și trebuie să verificăm foarte atent cum se cheltuiesc acești bani. Asta trebuie să facem acum. Herzlichen Dank. Als nächster... Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Cimanski, două minute. Wśród Mulțumesc, domnule președinte. Mulți antevorbitorii mei au vorbit despre succesul politicii de coeziune și influența sa asupra creșterii economice. Când, am nego- când negociem uh, cadrul multianual, trebuie să scăpăm de reducerile acestor părți din buget, pentru că este o greșeală să reducem bugetul la aceste capitole. Fondurile însă trebuie folosite bine. Dacă logica Comisiei Europene este acceptată, atunci în viitoarea perioadă de finanțare, jumătate din fondurile de la Fondul de Dezvoltare Regională va fi folosit pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, ă, activități nu prea rentabile pentru ca economia noastră să aibă mai puține emisii. Dar, din punctul nostru de vedere, acest lucru va fi un dezastru dacă transferăm 50% din bani înspre economia ecologică. Trebuie să ne concentrăm pe sursele de energie care sunt cele mai potrivite la noi. Pentru Polonia e vorba de gazul de șist, care este o sursă de energie mai ecologică decât uh, cărbunele. Deci, dacă nu punem capăt în astfel de inițiative de modificare a bugetului, consecințele pentru țări ca Polonia uh, vor fi foarte negative și sărăcia va crește. Trebuie să ținem cont de toate riscurile în momentul în care negociem viitorul politicii coeziune. Când, uh, în ceea ce privește fondul de uh, solidaritate, trebuie să sprijinim pe doamna raportor când spune că trebuie să continuăm să finanțăm acest instrument financiar. Doamna raportor are dreptate când spune că această politică este una din puținele instrumente care ne permite să ne arătăm solidaritatea cu uh, regiunile afectate de catastrofe. Sunt de acord cu domnul Bandalen când spune că trebuie să ajutăm mai întâi pe cei care au cea mai mare nevoie de ajutor. Mulțumesc. Urmează acum domnul Angurakis, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aceste trei rapoarte vorbesc despre folosirea fondurilor publice ori, acești bani, până la urmă, sunt uh, folosiți spre folosul marilor capitaliști, deși, de fapt, acești bani ar fi trebuit să ajungă în banii lucrătorilor pe care acești mari patroni i-au dat afară, pentru că ei au suficienți bani pentru a-și salva, uh, a-și compensa pierderile. Da, fondul de solidaritate este foarte important atunci când există țări afectate de cutremure, inundații și așa mai departe, dar din nefericire banii nu ajung la victimele acestor catastrofe naturale, ci mai degrabă în mâinile unor oameni care apoi fac speculă. Ați văzut ce s-a întâmplat în Grecia de când cu criza. 60% din fondurile care au fost uh, acordate Greciei uh, nu au rămas pentru a folosi economiei noastre naționale, ci de fapt 40% dintre ele s-au întors în țările de unde au venit. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Țeler, o minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Este foarte bine, date fiind discuțiile îndelungate cu privire la uh, aceste fonduri, să avem aceste rapoarte care acopere toate domeniile importante de politică din Uniunea Europeană. Uh, sunt uh, recunoscătoare mai ales domnului Coțolino care ne-a arătat, ne-a ilustrat foarte clar cât de importantă este uh, dezvoltarea orașelor în Europa. Sunt de acord cu domnul comisar Han, care spune că obiectivele strategiei Europa 2020 vor putea fi îndeplinite numai dacă uh, se vor aplica măsuri în orașele în care trăiește mai mult de 70% din populația europeană, unde uh, trebuie să aibă loc coeziunea socială, unde sunt create locurile de muncă. Există mai multe declarații cu privire la importanța um, importanța dezvoltării orașelor, uh, acordul de la Bristol, uh, carta de la uh, Leipzig și declarația de la Toledo. Dimensiunea urbană trebuie să rămână parte componentă a fondurilor de coeziune și trebuie să fie consolidată uh, posibilitatea de acces la fonduri trebuie să fie asigurată prin bună, într-o bună colaborare și prin uh, parteneriate care să implice toți cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc următorul vorbitor, domnul Nilsson, un minut. Ordförande och eh, kommissionär. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. La întrebarea care poate fi rolul politicii coeziune în politica energetică, răspunsul meu este foarte clar poate avea un uh, rol foarte important, chiar decisiv în unele regiuni. Exemplul meu este din nordul Suediei. Acum șase ani am uh, creat un program de fond structural regional pentru a stimula dezvoltarea soluțiilor surselor de energie durabilă s-au dezvoltat o serie de IMM-uri uh, pe tehnologie, economii de energie, diverse tehnici um, care au apărut ca și ciupercile. S-au dezvoltat o serie de noi tehnologii. Deci, iată, am stimulat inovarea. Și economiile de energie în, în sectorul forestier putea uh, fi folosite și în alte sectoare. Deci, uh, astfel se pot crea și locuri de muncă în mod colateral. Mulțumesc! Doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. În aceste vremuri grele din punct de vedere financiar, trebuie să ne asigurăm că fondurile structurale și de coeziune vor fi utilizate mai eficient pentru a obține rezultate, pentru că ele nu sunt menite să redistribuie fonduri, ci trebuie să ne ducă la îndeplinirea obiectivelor din Europa 2020. De aceea salut raportul de, Vo- raportul uh, de Von și îl felicit pe raportor, pentru că cred că, într-adevăr, uh, oamenii sunt cei care sunt, trebuie să facă politicile pentru orașele lor. Mă bucură noile demersuri cu privire la programare. Eu cred că uh, identificarea unor exemple de bune practici, ca la Portland și Wales, uh, țara Galilor, trebuie să um, ilustreze utilizarea mai bună a fondurilor de coeziune. Însă mă dezamăgește faptul că nu văd niciun fel de propunere pentru economii și pentru uh, combaterea uh, deficiențelor și se cere doar menținerea bugetului care nu este viabilă în aceste vremuri grele. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Matula.

Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Rigoen Perez. Un minut. Președinte, comisario. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, în momente de criză, lucrurile nu trebuie să fie prea complicate. Bineînțeles, dorim mai multă intervenția Uniunii Europene, mai multă solidaritate. Trebuie să facem ce putem pentru a pune capăt efectelor negative ale recesiunii economice. În uh, aceste vremuri cu bugeturi reduse, politica de coeziune trebuie să fie cât mai eficientă pentru a promova coeziunea și competitivitatea. Raportorii au arătat foarte clar care sunt principalele aspecte, durabilitatea socială, dimensiunea urbană. Deci haideți să facem cu, totul eforturi, cu toții eforturi împreună pentru o politică um, de coziune mai flexibilă în serviciul regiunilor noastre. Trebuie să ne concentrăm pe principalele obiective ale acestei politici care este cea mai bună expresie a solidarității europene în aceste momente dificile pentru cetățeni. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Bilan. Debatując nad raportem pani Kolarski bobińskiej Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la raportul doamnei Kolarska-Bobinska. Cred că ar trebui să nu uităm că obiectivul cel mai important este diversificarea resurselor de energie pentru a ne asigura aprovizionarea cu energie și de aceea trebuie să diversificăm importurile, sursele de import și în același timp ar trebui să facem tot ce putem pentru a susține investițiile în resursele și în sectoarele de energie locale. Avem uh, mult gaz de șist ceea ce ar putea să ducă la scăderea prețurilor la energie și la o asigurare mai bună a interesului energetic al comunității. Politica energetică trebuie să susțină produsele regionale și să financeze acele regiuni care suferă în uh, urma crizei. De asemenea, este foarte importantă buna cooperare în domeniul politicii energetice cu țările noastre partenere, mai ales cu cele care sunt uh, um, în imediata vecinătate a Uniunii Europene. Polonia a atins deja procesul, procesul de energie regenerabilă de 9,5. Noi investim foarte mult în energiile regenerabile, însă, în continuare, ne bazăm foarte mult pe combustibili fosili. Președintele intervine, îmi cer scuze, domnule, dar timpul dumneavoastră a expirat, așadar am să dau cuvântele acum doamnei Sanchez-Schmidt. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire. Vă mulțumesc domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aceste patru rapoarte, care au în comun principiul de solidaritate financiară între teritorii, ne vor permite să dăm o idee mai bună cetățenilor noștri vis-a-vis -vis de reforma care se pregătește după anul 2014. Fondul de solidaritate a acordat ajutor statelor membre cu ocazia celor 49 de catastrofe care au afectat statele membre în ultimii ani proceduri prea complexe, termene prea lungi, complexitate juridică prea mare, număr prea mare de refuzuri. Iată ce știu concetățenii noștri despre acest fond de solidaritate, din păcate, deși el este indispensabil. S-a vorbit despre reamenejarea urbană, un mecanism mai bun de acordare a fondurilor, o adevărată politică europeană în domeniul energiei. Politica de coeziune le înglobează pe toate și este indispensabilă pentru a finanța proiecte de coeziune socială în orașe, pentru a finanța producția de energie regenerabilă, dezvoltarea rurală, eficiența uh, energetică în uh, sectorul construcțiilor și așa mai departe. În ultima sa propunere de compromis bugetar, domnul Van der Rompuy a redus drastic creditele pentru regiunile de tranziție și pentru cooperarea teritorială. Ori, Mm, dacă această politică nu beneficiază de un uh, buget ambițios, atunci uh, ea nu va mai fi atât de legitimă. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul De Angelis. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Politica de coeziune este un instrument foarte important pentru dezvoltare, pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă. O bună folosire a acestor resurse este necesară. Eu mă bucur uh, de ce s-a făcut pentru că s-a realizat pași înainte spre o mai bună implicare a regiunilor, a entităților locale în toate fazele de gestionare a finanțării Uniunii Europene, de la uh, proiectarea investițiilor până la punerea la aplicare. Există posibilitatea pentru partenerii locali uh, de a alege între diverse combinații pentru a răspunde cât mai bun exigențelor teritoriilor și cetățenilor. E nevoie de deschiderea unor forme de finanțare alternative, cum ar fi microcreditele, pentru a oferi finanțări unei game largi de actori. Guvernanța pe mai multe niveluri trebuie să folosească aceste soluții pentru a apropia și mai mult cetățenii și exigențelor acestora de, exigențele acestora de Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Teșera, un minut și jumătate. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário quis o destino que este debate, este debate tivesse lugar hoje. Mulțumesc. Această dezbatere care are loc astăzi nu vă poate face să uitați cererea recentă a Portugaliei de mobilizare a fondului de solidaritate în urma intemperiilor uh, din luna noiembrie anului trecut de pe coasta uh, Madeirei. Și Nu a fost prima oară când Portugalia a, a făcut uh, o cerere de mobilizare a fondului de solidaritate. S-a mai întâmplat și în anul 2010 și atunci pot să fac niște afirmații în cunoștință de cauze. În primul rând că există o contradicție între faptul că în cazul catastrofelor naturale Uniunea Europeană poate imediat să reacționeze atunci când această catastrofă are loc uh, dincolo de frontierele sale, dar nu poate să o facă atât la fel de repede atunci când catastrofa are loc în cadrul frontierelor sale. A durat 2 ani de zile în urma cererii din 2010 ca să primim ajutor. Dacă tot vorbim despre ajutor în caz de urgență, atunci el chiar ar trebui să ajungă la populațiile afectate uh, într-un răstimp cât mai scurt. Eu cred că ori reformăm sistemul de accesare a fondurilor, ori riscăm să golim de sens cuvântul solidaritate pentru că întotdeauna banii vor ajunge prea târziu. Mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează acum domnul Tabaci. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Han, Salut raportul VON, pentru că acest raport subliniază obiectivul cel mai important al politicii de coeziune și acest obiectiv este coeziunea regiunilor celor mai sărace. Nu putem să ne așteptăm ca regiunile sărace să piardă fonduri. Nu putem să acceptăm acest lucru. Nu li se pot lua fonduri. După 2014 trebuie să ne păstrăm în atenție aceste regiuni pentru că există fonduri suplimentare pentru acestea. Din cele șapte regiuni din, Urgania, din Ungaria, șase se găsesc în această poziție. De aceea, nu putem să permitem ca Ungaria, în perioada următoare, să primească cu 30% mai puține fonduri din uh, fondurile de coeziune și vreau să rog pe domnul comisar și Comisia Europeană să găsească o soluție europeană pentru această problemă. Trebuie să fim foarte atenți astfel încât regulile să nu facă imposibilă utilizarea acestor fonduri. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule! Acum are cuvântul Doamna Mazekukovici, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Fondul European de Solidaritate este necesar și pe viitor. Trebuie să fi, poate fi folosit cu mai multă flexibilitate și, și mai rapid. Criteriile pentru a avea acces la acest fond trebuie să fie mai rapid se spune că a da imediat este ca și cum ai da de două ori și în cazul de catastrofe naturale acest lucru e foarte important. Foarte important. În noiembrie 2012 în Slovenia au avut loc inundații importante și consecințele asupra centralelor uh, hidroelectrice uh, au fost uh, importante și uh, Oamenii au avut de suferit. Poziția geografică a Sloveniei este un element suplimentar care a îngreuiat și mai mult situația oamenilor pentru că Um, am uh, suferit daune uh, care depășesc pragul. Slovenia a cerut sprijin din partea acestui fond. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Westphal. Acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi politica statală este politica viitorului. Politica care vizează orașele este foarte importantă pentru că orașele sunt centre ale dezvoltării durabile. Mai mult de 80% din PIB-ul european se creează în orașe. În același timp, trebuie să recunoaștem că urbanizarea are și partea sa umbrită, pentru că orașele sunt foarte poluate și poluează foarte mult, infrastructura, uh, transformările demografice sunt, au efecte negative în orașe. De aceea e nevoie de o politică foarte ambițioasă în acest domeniu și politica structurală poate să-și aducă o contribuție importantă. Raportul domnului Coțolino sublinează un, un aspect important și anume modul în care restructurarea, modernizarea orașelor poate în același timp să ducă la creșterea economică. FEDER joacă aici un rol important. În negocierile regulamentului privind FEDER, trebuie să se pună accent asupra unor îmbunătățiri cu privire la uh, Um, o modernizare ecologică și sustenabilă a orașelor de care oamenii au nevoie, toți acești oameni care trăiesc în orașe. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum trecem la procedura intervențiilor spontane și eu am sarcina uh, de neînchipuit pentru că avem o mare întârziere pe care am moștenit-o de la uh, președintele anterior, uh, să fac o selecție a vorbitorilor conform regulamentului de procedură și domnul Banchi și doamna Jordan, doamna Seinalova și domnul Alvis, domnul Ferreira și domnul Obermeier uh, vor fi persoanele care vor putea să ia cuvântul, începând cu domnul Banchi. Un minut. Herr Vorsitzender a városrehabilitációról szóló jelentés a kohéziós politika egyik fontos eleme. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul uh, despre orașe este un element important al politicii de coeziune. La punctul 4 se spune că trebuie să se mobilizeze resurse pentru zonele periferice și pentru populațiile marginalizate, pentru ca acestea să fie reintegrate în societate. La punctul 7 se subliniază uh, că e nevoie de noi forme de modernizare și regenerare a orașelor. Și aici ar trebui să ne gândim și la modalită- modalitățile de utilizare, de um, petrecerea timpului liber, la sport, de exemplu. Sportul poate să ducă la o foarte bună integrare a populațiilor. El oferă tinerilor și copiilor să își petreacă timpul liber fără să recurgă la alcool sau la drog la droguri. De asemenea, e nevoie de crearea de spații de joacă pentru copii, uh, unde aceștia pot să beneficieze de supraveghere pedagogică. În uh, Ungaria, ajutorul, uh, Serviciul de Ajutor Maltez a pus în aplicare un astfel de program. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Jordan govorila bom o poročilu Lene Kolarske Bobinske, ki je zelo. Voi spune câteva cuvinte în legătură cu raportul doamnei Rencolarska Bobinska, care este excelent. Doresc să o felicit pe colega mea. Energia este foarte importantă pentru care are un impact asupra economiei, um, creării de locuri de muncă și, bineînțeles, sectorul energetic este cel cu cele mai importante emisii de dioxid de carbon. Standardele noastre de mediu sunt foarte ridicate și uh, Uh, necesită investiții în energiile regenerabile, care costă mai mult. Investițiile durabile pot fi făcute doar dacă economia e sănătoasă, de aceea trebuie să profităm de politica de coeziune pentru a permite tuturor statelor membre să atingă obiectivele pe care le-am stabilit în domeniul coeziunii și mediului. Doresc uh, să subliniez proiectul energiei, uh, eficienței energetice în uh, locuințe și um, rețelele transfrontaliere. Cer Comisiei o strategie pentru îmbunătățirea eficienței energetice în proiectele mai mici. Mulțumesc. Mrs. Jordan, would you accept a blue card? Doamnă Jordan, aștept, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea doamnei Țicău? Please. Vă rog

Nu știu dacă v-am înțeles bine. Pot să spun că în cadrul acestei perspective financiare subliniem importanța energiei regenerabile. Cred că suntem pe calea cea bună. Bineînțeles, și uh, folosirea eficientă a energiei este foarte importantă. Negocierea cu statele membre este importantă și în cadrul negocierilor trebuie sprijinite toate aceste proiecte și sectorul locuințelor are un impact important. Asta doresc să spun. Mulțumesc! Mulțumesc. Care acum cuvântul un minut, doamna Sehnalova. Děkuji. Eh, územní soudržnost je jedním z klíčových principů strategie. Vă mulțumesc. Coeziunea teritorială face parte din strategia 2020. Noi ne dorim să le dăm de înțeles cetățenilor europeni că Uniunea Europeană valorează ceva. Și de aceea negocierile pentru perioada de programare următoare sunt uh, cruciale. Am spus și colegii mele, doamna raportor, a pune accentul pe coeziunea teritorială și pe dezvoltarea infrastructurilor, mai ales în regiunile periferice și în regiunile cele mai sărace din UE, uh, este partea cea mai importantă. Eu cred că e păcat că, în general, primul venit este și primul servit uh, e un principiu care nu convine foarte mult politicilor europene. Chiar și regiunile mai uh, sărace ar trebui să aibă ocazia să uh, primească fonduri, chiar dacă au nevoie de ceva mai mult timp pentru a pune la punct un proiect de calitate. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Alves, un minut. Obrigado. As RUP estão excluídas da cooperação transformadora. Vă mulțumesc. Regiunile externe, regiunile insulare, precum uh, insule Asore și altele asemenea, sunt excluse din coeziunea teritorială europeană și este nedrept. Tocmai de aceea se ajunge la legături mai strânse între aceste regiuni cu alte state, precum de exemplu între Asore și Statele Unite ale Americii, decât cu continentul european. Eu cred că ar trebui să fim mai atenți pentru că având în vedere potențialul pe care îl au Statele Unite pentru a consolida relațiile cu insule Asore și știind că această regiune are o importanță strategică în ochii, în ochii Statele Unite ale Americii, vor chiar să se stabilească militar acolo, eh, cum spuneam, trebuie să fim vigilenți, ar trebui să profite Europa de aceste teritorii ale sale. Mulțumesc, urmează domnul Ferreira, un minut. Zident, é de lamentar a opção de Mulțumesc, domnule președinte. Regret faptul că am amestecat într-o dezbatere comună lucruri care fiecare a justifica o dezbatere separată. Astfel nu putem să intrăm în uh, detalii cu politica de coeziune așa cum ar merita-o. Lipsa cronică de mijloace financiare s-a agravat față de situația precedentă pentru că s-au adăugat noi obiective fără a suplimenta fondurile. Dacă nu uh, sporim creditele de plăți disponibile, uh, nu vom reuși să atingem obiectivele fixate. În anii 90 deja spuneam că bugetul Uniunii Europene trebuie dublat pentru a atinge obiectivele de coeziune. După, apoi au urmat diferite extinderi și bugetul nu a crescut și el continuă să fie la un nivel foarte scăzut mm, și astfel se, poate crea, se pot crea doar și mai multe divergențe și mai multe inegalități. Mulțumesc! Mulțumesc. Ultimul vorbitor în această procedură este domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte și pentru modul în care ați selectat vorbitorii. Într-adevăr, trebuie să decentralizăm uh, strategia. Actorii locali trebuie să fie implicați. Uh, în același timp trebuie să fim foarte atenți pentru că crește riscul corupției, pentru că uh, raportul Curții de Conturi ne arată diverse nereguli sau poate chiar fraude. Uh, sigur că simplificarea uh, regulilor pentru utilizarea fondurilor de coeziune este o măsură foarte bună. În același timp, trebuie să nu uităm faptul că simplificarea în combinație cu decentralizarea pot să creeze marjă, o, mar, o mai mare marjă de manevră uh, pentru corupție. De aceea, cred că ar fi important să ținem cont de, uh, aceste, de acest aspect pentru a uh, ne asigura că nu există abuzuri în utilizarea fondurilor, uh, mai ales că ele sunt foarte limitate. Mulțumesc! Așa cum am spus, uh, regret faptul că nu toată lumea care s-a uh, anunțat a putut să și primească cuvântul, însă uh, avem o mare întârziere și fiecare secundă um, în plus se pierde din timpul colegilor. Acum dau cuvântul în numele Comisiei domnului comisar Han, Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc pentru această dezbatere uh, animată și uh, care dovedește mult angajament pentru temele tratate. Într-adevăr, sunt de acord cu domnul Ferreira, fiecare dintre aceste subiecte merită o considerare mai aprofundată. Uh, Louis Manfeld, unul dintre marii uh, istorici, a spus că orașul este cea mai mare uh, inovare a uh, umanității și, într-adevăr, cred că are dreptate, orașul este un laborator al uh, dezvoltării societății și în vremuri bune și în vremuri grele și de aceea, la nivel european, trebuie să acordăm o atenție mai uh, sporită zonelor urbane, pentru că multe din obiectivele strategiei Europa 2020 vor fi atinse doar dacă uh, abordăm problemele orașelor. Um, coeziunea teritorială este de asemenea un domeniu important și mulțumesc Parlamentul European că a tratat acest, uh, a dedicat un raport acestui subiect. Sigur că e nevoie de abordări care să fie uh, bine adaptate. Uh, sigur că aceste lucruri sunt luate în considerare și în negocierile care se uh, poartă în momentul de față. Um, principiul guvernanței pe mai multe nivele este uh, va fi transmis, pe mai multe niveluri va fi transmis în regulamente. Sigur că este foarte important modul în care vor, va fi aplicat acest uh, principiu și vom încerca să uh, Uh, monitorizăm în mod adecvat aplicarea. Mă bucur că și eficiența energetică, crearea energiei în domeniul energiilor regenerabile, de asemenea a beneficiat de multă atenție din partea Parlamentului European. Când am preluat mandatul, a fost nevoie să duc multă muncă de convingere, mai ales pe lângă noile state membre, să acorde atenție acestui subiect. Între timp, văd că um, convingerea um, este asumată de toată lumea și mă bucur că și în regulamentele viitoare uh, vor fi niște alocări minime uh, pentru uh, energiile regenerabile și pentru politica energetică. Și foarte pe scurt despre fondul de solidaritate aș vrea să spun câteva cuvinte. Um, am spus deja în introducere că în câteva săptămâni vom veni cu o propunere adecvată în acest uh, uh, domeniu. Mă tem că s-ar putea să vă dezamăgesc pentru că nu va fi posibil ca fondul de solidaritate să fie um, cuprins în bugetul uh, uh, Uniunii Europene, ci va rămâne extrabugetar și va fi finanțat uh, și evaluat uh, prin proceduri uh, proprii și sigur că uh, ce pot să vă promit este că propunerea uh, noastră va fi una care să uh, faciliteze uh, evaluarea catastrofelor și Uh, domnule președinte, spune uh, uh, comisarul, vă rog să vorbiți mai încet la telefon. Președintele roagă de asemenea colegul din sală să nu mai vorbească la telefon. Domnul comisar continuă. Așadar, evaluarea efectelor catastrofelor trebuie să fie facilitată astfel încât să se știe din timp care ar fi efectele în caz de catastrofă și care ar fi nevoile financiare, astfel încât să se simplifice uh, acordarea de asistență în cazul în care intervine o catastrofă pentru că oamenii trebuie să poată ști foarte repede după ce are loc o catastrofă dacă vor avea acces sau nu la bani din fondul de uh, solidaritate și sigur că acest lucru este foarte important în situații pe care, ca cele pe care le-am văzut în Europa. De asemenea, Uh, un aspect uh, esențial asupra căruia trebuie să ne concentrăm pe viitor este mai buna utilizare a, fondul, a banilor din acest fond. Sigur, după cum știți, poziția Comisiei este foarte clară. Vreau să vă mulțumesc tuturor și mai ales doamnei Crel, care a făcut trimitere la concentrarea tematică necesară și, de asemenea, trebuie cu toții să comunicăm foarte bine um, în afară care sunt eforturile noastre în uh, domeniul politicii de coeziune și cu privire la Fondul European de Solidaritate, astfel încât oamenii să uh, înțeleagă ceea ce se face. Într-adevăr, solidaritatea se vede în alocări. Peste 70% din fonduri se duc în regiunile cele mai sărace din Europa și modul în care sunt investiți apoi acești bani, ei bine, acest lucru nu mai depinde de Uniunea Europeană. În orice caz, noi trebuie să ne facem temele și este foarte important să ne asigurăm că vom avea o fonduri de coeziune care vor fi bine țintite astfel încât să creeze creștere economică și locuri de muncă. Mulțumesc! Președintele, vă mulțumim, domnule comisar, și vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că puneți uh, accentul pe uh, comunicare, mai ales în vremuri grele. Și acum are cuvântul domnul Coțolino, două minute dibattito eh, abbia rafforzato due Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și mă bucur că au fost eh, evidențiate două concepte. În primul rând, rolul orașelor ca și factor de creștere și de dezvoltare în următoarele luni și în următorii ani. Și apoi, faptul că minim 5% din resursele, din fondurile structurale ar trebui să fie folosite pentru un program de relansare a orașelor. Este o noutate pentru că ă, nu mai există un asemenea precedent în activitatea comisiei. Însă la aceste două idei ar trebui să mai adăugăm încă una care a ieșit la iveală în urma dezbaterii. Atunci când vorbim despre orașe, ar trebui să ne gândim dacă Europa are potențialul necesar de a, a, a regăsi drumul către creștere și dacă chiar avem o portiță de ieșire din această situație de, de de uh, declin economic. Deci este un adevărat subiect pe care trebuie să îl dezbatem în profunzime. Eu cred că avem nevoie de mai multe resurse în noul buget. Trebuie să facem noi experiențe. Să avem, de exemplu, niște project bonds chiar și pentru uh, finanțarea țesutului urban, pentru marile proiecte de infrastructură din zonele urbane. Și am încredere în comisie și în domnul comisar pentru că îl rog să se gândească la un temei juridic mai puternic pentru politica urbană, pentru că în absența unei asemenea baze juridice mai solide, nu vom avea o adevărată politică de relansare a zonelor urbane. Mulțumesc acum are domnul Vogan pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte trag concluziile foarte pe scurt. Doresc să mulțumesc domnului comisar pentru contribuția sa, doresc să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor la dezbatere, mai ales raportorilor din umbră, dar și Comisiei pentru Ocupare, care ne-a transmis um, un aviz la raportul meu de inițiativă. Se pare că toată lumea sprijină ideea că fondurile trebuie reunite pe cât posibil. Știu că mai sunt multe de făcut pentru a apropia regulile pentru folosirea fondurilor și trebuie să facem multe pentru asta în viitor, dar dacă vom reuși acest lucru, vom uh, facilita viața celor care solicită acestor fonduri și funcționarea fondurilor pe viitor, pentru că e important ca pe viitor fondurile ne vor ajuta să atingem obiectivele 2020. Uh, dar e important ca și pentru uh, solicitanți procesul să fie cât mai simplu și cât mai flexibil. Și pentru autoritățile locale și pentru regiuni, pentru a atinge și um, obiectivele lor. Una dintre sugestiile din raportul meu se referă la mecanisme de reunire a fondurilor pentru a realiza tocmai acest lucru. Și în discuțiile pe care le-am avut știu că multe regiuni uh, Uh, deja încearcă să creeze mecanisme pentru a reuni fondurile, dar știu și că multe alte regiuni nici nu au început să facă acest lucru în, cadru, în afara cadrului comun și există și alte fonduri, cum ar fi Orizont 2020 pentru toate aceste regiuni, cer Comisiei să coopereze cu regiunile și autoritățile locale pentru a transmite bune practici de reunire a fondurilor pentru a avea un impact mai mare pe viitor. Sunt sigur că domnul comisar va dori să face acest lucru și sunt sigur că va ajuta regiunile. Mulțumesc! Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Kolarska Bobinska, tot două minute. Mówiliśmy tutaj dużo o miastach, które mają się... Mulțumesc. Am vorbit foarte mult despre orașe care trebuie să crească și să fie motorul pentru creșterea regiunilor. Cu toate acestea, foarte adesea nu se întâmplă astfel. Și zonele agricole se confruntă cu uh, dificultăți foarte mari atunci când doresc să atragă noi investiții. Și banii care trebuie să fie cheltuiți uh, pe dezvoltarea energiei în politica de coeziune vor fi foarte importanți. colegul nostru, domnul Nielsen, ne-a spus cum în nordul Suediei regiunea sa s-a dezvoltat datorită unor surse de energie decentralizate. Eu reprezint regiunea Lublin, care este o regiune agricolă la Uh, granița estică a Uniunii Europene. Chiar și astăzi, toată lumea de acolo se pregătește să profite de noile oportunități. Uh, oamenii doresc să investească în tot felul de surse de energie regenerabile, dar nu doar cele regenerabile, pentru că să nu uităm gazul natural sau gazul și petrolul de șist uh, Uh, sunt în continuare necesare pentru creșterea uh, surselor uh, verzi. Cogenerarea este foarte importantă în momentul de față. De aceea, toți investitorii așteaptă oportunitățile care se vor ivi. Și mai mult decât atât, nu putem să ne gândim doar la banii care vor fi oferiți uh, într-un mod țintit regiunilor. Ar trebui să ne gândim la acești bani ca bani care trebuie să fie ajustați viziunii regiunii respective. Pentru că nu e vorba doar de a cheltui bani în diverse surse de energie, ci trebuie avută o imagine de ansamblu a fiecarei regiuni. Trebuie să știm um, cum, uh, care este viziunea de viitor a acestei regiuni, cum se va dezvolta ea, cum vrea să se dezvolte pe viitor, astfel încât banii să fie folosiți în mod eficient. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum urmează doamna Estara Sferagut, două minute. Gracias, señor presidente. Y... Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cu ocazia acestei ultime intervenții din partea mea, aș vrea să adresez mulțumiri celor care și-au adus contribuția la acest raport, colaboratorilor mei, colegilor care au luat cuvântul, dar și domnului comisar care a primit cu multă bunăvoință cererea mea și sper că într-o bună zi procedura va deveni mai clară, mai precisă și mai transparentă. Așa cum am mai spus, ce mă neliniștește pe mine este felul în care definim o catastrofă regională. Am vorbit despre niște indicatori rezonabili. Să nu fie vorba numai despre PIB, ci și de felul în care trebuie să ținem cont de pagube greu de măsurat, de exemplu pagube uh, pentru peisaj, pentru uh, ecosistemul din regiunea respectivă. Ar fi foarte util dacă pe viitor am putea să schimbăm aceste uh, proceduri și să aplicăm cu adevărat principiul de solidaritate și în acest efort de transformare beneficiază sprijinul Parlamentului. Vă mulțumim. Cu aceasta se încheie dezbaterea comună pe aceste patru rapoarte. Rapoartele domnului Coțolino, domnului Fon, doamne Culoască Bobinska și doamnei Seras Gut uh, vor fi deci votate mâine la, orul, la ora 12. Raportul Colearscă Bobinska va fi votat miercuri la ora 12. Trecem așadar la punctul următor de pe ordinea de zi. Urmează raportul domnului Berlinger, dreptul de procedură administrativă.